nu au arătat dovezi că s-a încărcat acordul SWIFT, deci nu intenționez să propun suspendarea acordului SWIFT. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamnă comisar, stimați colegi, discuția aceasta este încheiată. Vă reamintesc că rezoluția va fi votată la următoarea sesiune plenară, a doua sesiune plenară din octombrie. Mulțumesc foarte mult și trecem acum la punctul următor, întrebarea cu solicitare de răspuns oral, consolidarea cooperării transfrontaliere în aplicarea legii în Uniunea Europeană și la început are cuvântul domnul López Aguilar. Mulțumesc, doamnă președintă. Suntem cu toții de acord că infracționalitatea transfrontalieră crește în Uniunea Europeană. Informarea Comisiei CRIM, raportul Comisiei CRIM spune acest lucru și la fel și SOCTA evaluarea tendințelor în ce privește crima organizată și gravă de la Europol. Sunt foarte multe rețele de criminalitate organizată care pot acționa în foarte multe țări, în zone distincte, cu foarte multe asociați, ceea ce înseamnă uh, trecerea uh, foarte ușoară a granițelor naționale, iar infracționalitatea nu mai poate fi asociată cu un centru sau cu o regiune specifică. Este foarte important, În Uniunea Europeană rețelele acestea infracționale trebuie să fie atacate în comun, folosind eficient toate mecanismele transfrontaliere pe care le avem pentru a schimba informații și pentru a coordona activitatea operațională avem uh, nu o provocare foarte gravă la nivelul Uniunii Europene, iar astăzi ar trebui să vedem cum putem structura, cum putem organiza schimbul de informații în ceea ce privește aplicarea legilor Uniunii Europene, astfel încât infractorii să poată fi deținuți cât mai repede cu putință și să garantăm drepturile fundamentale ale cetățenilor. Există o serie de instrumente care pot fi folosite uh, pentru a avea informațiile necesare între autoritățile europene, atât la nivel judiciar cât și la nivel polițienesc. Aceste instrumente în principiu nu uh, au fost uh, concepute ca atare, ci uh, se desfășoară încet, încet uneori sunt suprapuneri, alteori sunt utilizate ineficient. Parlamentul European trebuie, este conștient că trebuie să existe un cadru coerent și consolidat în care aceste instrumente să fie evaluate împreună și să avem o hartă a situației legislației comunitare uh, și a statelor membre, inclusiv acordurile internaționale care reglementează schimbul de date. Să facem o evaluare independentă pentru a vedea cum luptăm împotriva infracționalității. În această analiză, Comisia trebuie să propună o viziune de viitor pentru a putea optimiza eforturile de uh, folosire în comună a informațiilor. Trebuie să ne asigurăm că se respectă dreptul la viața privată și la protecția datelor. Vorbim de principiul necesității, proporționalității, transparenței, uh, asumarea responsabilității în momentul în care vedem care sunt datele disponibile și le încrucișăm. Deci trebuie să ne gândim bine care sunt aceste instrumente și să ne gândim și la decizia prin din 2008. Din 2005, șapte state membre au uh, inclus în dreptul european posibilitatea condițională de a face comparații automate de date personale față de bazele de date de ADN și, și matricularea vehicolelor. Prim a fost un instrument eficient, util pentru activitatea polițienească transfrontalieră în anchetele penale, dar uh, ar trebui să lisabonizăm uh, prun. Prun a fost adoptată în cadrul cooperării din cel de-al treilea pilon Uh, și nu uh, ținea cont deloc de capacitatea de control democratic pe care o are Parlamentul European după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Deci, Vrem să știm dacă Comisia dorește, nu, să lisabonizeze decizia prin astfel încât să se interpreteze coerent protocolul 36 al tratatului de la Lisabona și vreau să aud un angajament al Comisiei în acest sens. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule Lopez Aguilar. Doamna comisar Malmström are cuvânt. <coughs> Mulțumesc, doamnă președinte. Iertați-mă, sunt aici de câteva ore deja. Uh, mulțumesc Comisiei Libe și președintelui uh, Comisiei pentru această întrebare. Cum ați spus, schimbul de informații este un instrument foarte important pentru cooperarea uh, Uh, judiciară în Uniunea Europeană și uh, mă bucur foarte mult că această dezbatere uh, continuă. Salutăm schimbările aduse de tratatul de la Lisabona și mai ales rolul mai important al Parlamentului European pentru că asta oferă Uh, supraveghere și responsabilitate democratică mai bună pentru activitățile europene care până atunci erau de, resortul guvernelor. Comisia nu dorește schimbări uh, noi ale bazei juridice până când nu se face o implementare totală, pentru că altfel o să avem o implementare și mai lentă și vom uh, bloca întregul proces susținem o implementare foarte rapidă a statelor membre într-un mediu juridic stabil. Aceasta a fost adoptată în cadrul celui de-al treilea pilon, deci Comisia nu are regulile uzuale de control la implementării naționale și perioada obișnuită, dar din 2014 vom putea să folosim proceduri de infringement. În comunicarea Comisiei privind modelul de schimb de informații la nivel european, am uh, concluzionat că nu e nevoie de noi instrumente de schimb de informații în acest stadiu. Uh, instrumentele existente ar putea fi aplicate însă într-un mod mult mai bun ce ar trebui să fie. Și am oferit și uh, un număr de recomandări, cum ar fi canale standard de comunicare, de preferat să fie Europolul, să se stabilească puncte de contact unice pentru a facilita o abordare uh, coerentă a împărtășirii datelor transfrontalier și training european pentru a uh, folosi instrumentele Uh, din uh, schema de pregătire europeană. De asemenea, securitatea datelor și protecția datelor și trebuie să avem statistici relevante. Dezbaterea despre cum să îmbunătățim uh, eficiența instrumentelor existente pentru schimburile de informații în cooperare judiciară e o dezbatere care durează deja de o vreme și a fost inspirată de publicarea comunicării noastre. Și salutăm foarte mult faptul că această dezbatere este la nivel politic în Consiliu și în Parlamentul European. Uh, cu câteva ocazii uh, am discutat cu miniștrii din Consiliu, cerându-le ca statele membre să continue implementarea. În fine, începește protecția datelor. Știți desigur că directiva propusă privind protecția datelor în domeniul cooperării judiciare Mm, cere Comisiei să revizuiască uh, instrumentele juridice existente pentru procesarea datelor personale la o perioadă de trei ani de la intrarea în vigoare a uh, documentului, a legii. Sigur, uh, suntem nerăbdători să vedem uh, propunerea noastră. Acesta este stadiul în care ne aflăm acum. Mulțumesc, doamnă președinte. On... Mulțumesc. Acum uh, vorbitorii în numele grupurilor politice. Domnul Diaz de Mera în numele PP. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Ce bine a venit această întrebare pe care o salut. Complexitatea luptei împotriva infracționalității transfrontaliere trebuie să, ne du- trebuie să ducă la intensificarea cooperării judiciare și polițienești. Tratatul Prân s-a semnat în 2005 între șapte state și a fost adoptat în 2008. Succesul lui a făcut ca alte state membre să adere uh, până când a devenit un instrument comunitar. Totuși, așa cum a spus, a spus uh, uh, în, cum a spus Comisia, Uniunea Europeană nu avea atunci toate competențele în acest domeniu. Existau foarte multe acorduri internaționale semnate de statele membre și diferite sisteme de schimb de informație, SIS, SIDO, Sirene și așa mai departe. Ele toate au creat o problemă foarte grea din punct de vedere normativ, care nu facilitează lucrurile la nivel comunitar. Sunt de acord cu concluziile comisiei în, din comunicarea sa din 7 decembrie și nu cred că e nevoie să creăm alte instrumente de schimb de informații sau alte baze de date, ci instrumentele existente trebuie să fie aplicate mai coerent. Este nevoie ca aceste acte normative să fie adaptate la tratatul de la Lisabona și să aibă mai multe clauze de protecție, de salvgardare și să fie supuse controlului uh, parlamentar și să înlocuiască această decizie conform pilonului al treilea trebuie să urmărească totuși principiile din tratatul prim în uh, dezbaterea anterioară se punea problema drept uh, salvării și protejării dreptului la viața intimă a persoanelor și de asemenea, necesitatea, ideea necesității poate fi folosită numai în cazul în care există un scop legitim pentru restrângerea acestor drepturi. Și lucrul acesta face parte din tratatul Prun. Vă te felicit, Juan Fernando, mulțumesc. Mulțumesc, domnule Diaz de Mera. Domnul Weidenholzer. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de acord și eu cu cele spuse despre tratatul prân, cele spuse de colegii mei. într-adevăr un instrument foarte important în lupta împotriva infracționalității transfrontaliere. E foarte importantă cooperarea polițienească la nivelul granițelor. E un criteriu de care e neapărat nevoie. Însă trebuie să fie respectate și drepturile cetățenilor. Trebuie să ne asigurăm că aceștia sunt protejați. Însă există în legislația existentă anumite viduri. De exemplu, nu există o definiție clară în ceea ce privește datele cu caracter personal, spre exemplu. În 2008, Parlamentul a avut un aviz în care cerea aceste clarificări. Apoi, în Convenția privind datele personale făcute de Consiliul European, apar acolo aceste date cu caracter personal care sunt, sunt la latitudinea, tratate la latitudinea statelor membre. Apoi e nevoie de, și de supravegherea acestor date de autoritate independentă. Cu această inițiativă legislativă avem ocazia de a îmbunătăți situația care există acum în Europa. Face parte din întregul pachet privind protecția datelor. Îmi doresc ca miniștrii de interne să aibă același elan pe care l-au avut și atunci când au trebuit să semneze tratatul Prüm încă înainte de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Ne aflăm acum în acest punct în care noi, Parlamentul, suntem colegiuitori și avem și noi un cuvânt de spus în această chestiune. Mulțumim, domnule Weidenholzer, domnul Schmidt are cuvântul. Eh, Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Mă bucur să vă văd, doamna comisar. Cele 3600 de organizații criminale din Europa sunt o amenințare la adresa securității și libertății noastre. Uh, frontierele geografice nu mai sunt un obstacol pentru ei de mult. Cetățenii europeni știu asta. Și uh, locurile de muncă și economia, sigur că ar trebui să fie prima noastră preocupare, dar și crima organizată e o problemă gravă și serioasă. Și au existat o serie de propuneri bune și constructive de îmbunătățire a cooperării judiciare. Să avem, uh, e important, de exemplu, să începem de la avea o definiție comună a crimei organizate Știm că sute de milioane de euro se tot învârt în jurul tranzacțiilor cu arme, droguri, oameni, persoane, trafic de persoane și așa mai departe. E o perioadă de criză economică, așa că mai mult decât oricând trebuie să ne asigurăm că aceste sume uriașe de bani sunt uh, recuperate și se întorc în economia reală. Uh, programul Stockholm a fost menit să încurajeze cooperarea într-o Europa fără frontiere, dar vă pot spune că în propriul meu oraș de origine am avut multe probleme să facem schimb de informații transfrontaliere, dar când am reușit, reușit asta a dus la rezultate. Așadar, doamna președinte, mi se pare un pic ciudat că unele state membre sunt reticente să continue schimbul de informații pentru că ei ar trebui să aibă numai de câștigat, aceste state uh, ar trebui să aibă numai de câștigat și cine ar avea de pierdut? Păi criminalii, băieții răi, infractorii. Deci cred că problema nu este că trebuie să accelerăm sau cel puțin nu, nu la Comisie e problema, ci la state membre. Sigur că am vrea ca Europol să fie mai bine echipat, să aibă un mandat mai clar și mai departe. Eu cred că Uniunea e soluția la problemele noastre, dar totuși statele membre trebuie să coopereze și să încerce să-i oprească pe băieții răi. Doamnă președinte, Uh, proporționalitatea, integritatea uh, sunt necesare. Nu trebuie să, fim naivi. Mulțumesc, domnule Schmidt. Acum, uh, domnul Albrecht, în numele verzilor. Thank you very much, uh, President. Mă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnă comisar, stimați colegi. Este foarte important că să avem cooperare mai bună pentru justiție și poliție în Europa. E nevoie. Uh, dar am spus acest lucru și grupul meu spune de ani de zile, avem nevoie de standarde comune pentru o cooperare mai bună, avem nevoie de standarde când e vorba de proceduri, drepturi procedurale, protecția drepturilor, principiile esențiale din Constituțiile noastre. Nu este suficient să spunem recunoașterea mutuală a standardelor comune în Europa. Trebuie să stabilim niște standarde comune pentru a facilita activitatea poliției și autorităților justiției. De asemenea, trebuie să ne concentrăm asupra acelor elemente care sunt care facilitează cooperarea polițienească și a justiției în teren. Să nu cheltuim sume uriașe de bani făcând supraveghere de masă, sisteme de genul acesta care, după părerea mea, nu dovedesc și nu se dovedesc a fi foarte eficiente și nu duc la scăderea gradului de infra- infracționalitate cooperarea reală a poliției și justiției și autorităților din acest domeniu la nivel local. Aceasta este calea corectă, dar nu este politica urmată în statele membre și nici la Consiliu și vreau să spun că nici dumneavoastră, doamnă comisar, nu urmați această cale și aș dori să o faceți. Mulțumesc foarte mult. Doamna Macovei are acum cuvântul. Mulțumesc

Er, eh, Doamnă președinte, mulțumesc foarte mult. În Europa există un sector, un domeniu care înțelege clar eh, importanța granițelor deschise și a liberei circulații a persoanelor. Este vorba de infracționalitatea și de crima organizată. În Olanda, chestiunea aceasta a granițelor deschise a avut consecințe vizibile și cred că vă dați seama că am fost cam naivi pentru că, de fapt, crima organizată în Europa este în creștere și are influență uriașă, iar în Olanda recent am deținut uh, o, niște mafioți care de foarte multe, mulți ani locuiau într-un uh, apartament uh, și în sfârșit datorită schimbului de rate au fost arestați. Sunt de acord cu domnul Aguilar. Acordul prim și schimbul de informații la care duce sunt foarte importante pentru a combate infracționalitate, dar vrem să întrebăm Comisia de ce durează atât de mult punerea în aplicare și mai mulți colegi au spus uh, că sunt doar 11 state membre care au aplicat acordul și celelalte când o să o facă, când o să-l pună în aplicare. Sunt de acord cu domnul Aguilar. Supravegherea democratică uh, a acestor activități uh, infracționale trebuie să fie întărită și va fi făcută numai când toată lumea va fi pus în aplicare acordul. Deci vă întreb când se va întâmpla acest lucru, cât mai trebuie să așteptăm. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte. Multe din problemele pe care le avem în Uniunea Europeană au de a face cu faptul că nu este respectată legislația. Acestea fiind spuse, lipsește o supraveghere democratică la nivel european. Avem legislații naționale, avem acorduri internaționale și sisteme pentru schimbul de informații. De aceea este important să existe niște proceduri automate ca să fie activate sistemele deja existente, astfel încât, într-adevăr, să existe un schimb de informații. În afară de toate acestea, e nevoie de o serie de instrumente astfel încât să fie consolidată cooperarea poliționească. Decizia prim este un uh, instrument foarte bun care ajută poliția în anchetele făcute. De aceea trebuie să ne asigurăm cât de repede posibil că această decizie intră în vigoare. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, domnule Scuria!

am prezentat această întrebare cu solicitare de răspuns oral, pentru că trebuie să demonstrăm că o lege, odată adoptată, este și respectată. Nu trebuie să existe impunitate. Niciun fel de activitate criminală transfrontalieră nu trebuie să rămână nedetectată. Acest lucru este foarte important pentru lupta împotriva criminalității Singurul instrument pe care îl avem la dispoziție este acesta și e foarte important. Toate aceste lucruri pe care le avem în uh, uh setul nostru de scule, pentru că în felul acesta câștigăm uh, uh, respectul cetățenilor. Mulțumesc acum, doamna comisar Malmström. Uh, mulțumesc, doamnă președinte, și le mulțumesc și membrilor Parlamentului care au luat cuvântul pe acest subiect. Sunt de acord că vorbim de o provocare transfrontalieră când vorbim despre criminalitate transfrontalieră și de aceea trebuie să fie consolidată cooperarea între autoritățile de punere în aplicare a legii. Criminalitate organizată e cuvântul cheie de aici. De aceea e păcat că nu ne folosim de instrumentele pe care le avem la dispoziție. Nu cred că are rost acum să venim cu noi idei și noi măsuri, ci trebuie să folosim ceea ce avem deja. Doar jumătate din statele membre au uh, pus în aplicare decizia, decizia prim. De aceea nu are niciun sens să fie schimbat temeiul juridic. De ce există această întârziere? Am încercat să identificăm problemele. În primul rând e o problemă practică. Nu știu cum să fac acest lucru. De aceea finanțăm cursuri, cursuri de formare pentru acele state membre care încă nu fac acesta. În același timp încurajăm și uh, schimbul de experiență între statele membre. Acestea par să fie motivele întârzierii și anume că statele membre nu au destule cunoștințe. E o prioritate de-a noastră. Cum spuneam și în uh, introducerea mea, la multe reuniuni JAI le-am cerut statelor membre să facă mult mai mult. Când se va finaliza procesul, îmi pare rău, nu vă pot spune. Într-un an va fi total uh, lisabonizat și apoi putem trece și la procedurile de încălcare. Însă sperăm că până atunci statele membre vor fi deja implicate. Sunt de acord cu dumneavoastră când spuneți că avem nevoie de standarde comune și trebuie trebuie să vedem cum stau lucrurile cu protejarea datelor și trebuie să ne asigurăm că punerea în aplicare merge mai departe. Apoi va trebui să ne gândim cum pot arăta dezvoltările ulterioare în acest domeniu. E ceva ce poate să fie făcut într-un context post-Stockholm și aștept discuțiile cu Comisia Libe pe acest subiect. Vă mulțumesc, doamna președinte. Vă mulțumim, doamnă comisar. Am încheiat acum discuția. Votul la propunerea de rezoluție pentru această întrebare orală va avea loc mâine la ora 12. Și acum trecem la o altă întrebare cu solicitare de răspuns oral